discuția pe acest punct. Procesul verbal al întâlnirii, al ședinței de ieri și textele adoptate sunt disponibile. Uh, există obiecții la procesul verbal? Se pare că nu. Atunci se consideră aprobat. Doamnelor și domnilor,